4 ianuarie 2012. Semnătura actelor adoptate, uh, conform uh, procedurii legislative ordinare, vă informez că împreună cu președintele Consiliului voi semna în această săptămână un act uh, conform procedurii obișnuite și regulii 74 a regulilor de procedură. Și titlul actului va fi publicat în procesul verbal al acestei reuniuni. Kolejna sprawa, zmiany do porządku obrad. Proszę Państwa. Următorul punct se va schimba ordinea de zi. Sunt două schimbări aici. conform regulii, regulilor conferinței președinților, a existat o modificare care va fost adusă la cunoștință și după consultarea cu grupurile, cu grupurile politice, vă pot spune că există susținere din partea tuturor grupurilor politice uh, ca următoarele modificări să fie aduse uh, ordinii de zi. Miercuri 30 noiembrie, astăzi deci, două rapoarte ale domnului Rapcai în legătură cu cereri ale domnului Uspaschici pentru apărarea imunității sale vor fi uh, preluate ca primul punct de pe ordinea de zi. În curând vom discuta acest punct, asta e prima decizie, um, imunitatea domnului Spaschici și apoi joi, 1 decembrie, o întrebare orală în legătură cu reacția globală a UE la HIV-SIDA a fost înlocuită de o declarație a Comisiei și tot joi uh, un raport al domnului Rapcai în legătură cu cererea domnului de magistris pentru a-i fi apărată imunitatea parlamentară va fi inclus direct în uh, uh, sesiunea de vot. Și sesiunea de vot se va desfășura până la orele 14. Deci se prelungește până la orele 14. Deci asta, așa s-a convenit cu toate grupurile politice. Dacă cineva are comentarii de făcut, dacă nu, ă, schimbările sunt considerate ca fiind adoptate. Asta înseamnă că ordinea de zi e adoptată cu aceste modificări și putem trece la primul punct de pe ordinea de zi. După cum știți, după cum v-am comunicat deja, a, văd că domnul Van Dalen a cerut cuvântul, vă rog. Dank u wel, voorzitter, dat ik even kan reageren op uw mededelingen. U... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare bine că mi-ați dat cuvântul pentru ca să reacționez la ce comunicare ați făcut înainte. Ați vorbit despre Egipt și eu am fost prezent la Cairo în timpul alegerilor împreună cu reprezentanții unor institute care au uh, supravegheat aceste alegeri, am constatat chiar eu cu ochii, ochii mei câteva fraude sau neregularități și aș vrea să fac o notă prin care să descriu tot ce am văzut. Sper să ajungă la dumneavoastră sau să fie tratate la Comisia de Specialitate pentru ca să puteți da mai departe autorităților egiptene acest lucru. Vă voi informa în scris. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru această remarcă. Nu pot decât să vă spun că Încercăm să dăm curs tuturor uh, cerințelor pe care ne exprimați. Acum vreau să-i dau cuvântul domnului Dol. Domnule Dol. Mulțumesc, nu știu dacă am înțeles bine. Mâine votul este de la ora 14 sau se prelungește până la ora 14 sesiunea de voturi? Może trwać do 14, nie. Nu, nu, uh, se prelungește până la orele 14. Deci va începe mai devreme, dar va putea dura până la orele 14, deci se prelungește sesiunea de voturi. Pentru că e vorba apoi și de explicațiile de voturi, nu e doar votarea în sine, ci și explicațiile voturilor, ca, care durează aproximativ o oră în mod normal. Deci vreau să fiu foarte clar și dorim să putem include și explicațiile voturilor, desigur. Domnul Silvestri s-a cerut cuvântul. Anche eu, cum îl presidente. Da, mulțumesc și eu. Nici eu nu înțelesesem bine. Deci mâine se va discuta și cererea de apărare a imunității domnului de magistris, care de, de altfel nu mai este colegul nostru, este primarul orașului Napoli. Deci noi discutăm de imunitatea unei persoane care nu mai are calitatea de Parlament European. Nu știu dacă am înțeles eu bine. Proszę pana, to jest zgodne z obowiązującymi zasadami. Da, domnule Silvestris, spune președintele, noi respectăm principiile noastre. Este un dez, o dezbatere pe care trebuie să o avem. E da, de datoria noastră. Și uh, acționăm conform regulamentului nostru, așadar. Da, domnul Postel a cerut cuvântul. Domnule președinte, îmi cer scuze, dar mâine va avea loc una din cele mai importante voturi în această perioadă legislativă. E vorba de votul care dă obligativitate juridică uh, deciziei cu privire la aderarea Croației la Uniunea Europeană, pentru care avem nevoie de majoritate calificată. Aș vrea să garantați, domnule președinte, că acest vot să aibă loc cât se poate de la început, pentru ca Parlamentul European să-și poată întruni majoritatea calificată. Eu vreau să amintesc doar asupra faptul că mâine este unul din cele mai importante voturi din această legislatură. Mulțumesc! Dear colleagues. Uh, Dragi colegi, votul va începe la ora 12, ca de obicei. Și probabil Croația uh, va fi unul din primele voturi. Astăzi, oricum, avem o discuție uh, în legătură cu aderarea Croației. Astăzi e discuția. Deci, vă mulțumesc pentru aceste observații și ne vom pregăti, în consecință, pentru a avea o majoritate calificată. Sigur, dacă ne vom pune de acord. Și altă întrebare, vă rog. Si, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, pentru răspunsul oferit, spune domnul Silvestri. Sigur că mâine vom acționa conform regulamentului, însă mă preocupă un singur lucru și de aceea îmi permit să mă adresez dumneavoastră, să, pentru a mă bucura de înțelegerea dumneavoastră. Dezbaterea uh, din cursul votului de mâine privitoare la cererea de imunitate a colegului de magistris ar putea să uh, însemne că mulți dintre noi vom lua cuvântul. Eu nu aș vrea ca această dezbatere să aibă loc în ă, timpul de vot și ar răpi din timpul de vot. Vă rog să permiteți și un timp corespunzător pentru procedura intervențiilor spontane, pentru că inclusiv eu și alți colegi ă, vom putea dori să intervenim, deci să nu luăm din timpul votului. Deci vă rog, domnule președinte, cu respectarea regulamentului, să ne dați și un timp corespunzător pentru procedura intervențiilor spontane, pentru că mulți vor dori să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ja, ja chciałem pana zapewnić, że sprawa będzie... Da, spune, președintele doresc să vă asigur că așa vom și proceda. Veți avea timp la dispoziție. Regulamentul va fi respectat uh, cu strictețe. Uh, dear colleagues. Dragi colegi, E vorba de o simulare, un exercițiu doar de evacuare. Vă rog să părăsiți camera imediat și să ieșiți din clădirea Polonris Park după cum vă va îndrăuma serviciul de securitate. Când exercițiul va lua sfârșit, va suna clopoțelul ca să ne reluăm și plenarea. Deci este doar un exercițiu. Well, they were waiting too long. It was stupid discussion. Uh, President, we don't know why, because the system was launched. Mr. Sarizlowski? Dragom chiar spurgântă.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 It's not necessary. No, It's okay. Pan Przewodniczący! Uh, good afternoon once again. Încă o dată bună ziua, dragi prieteni. Am revenit în sala plenarei. A fost doar un exercițiu